Bien, la séance qui était suspendue. Ședința care a fost suspendată se reia. Celor care nu erau aici dimineață, bună ziua. Salut uh, pe cei prezenți aici, directorul Oficiului European de Luptă Antifraudă. Vom discuta punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Președintele nostru se apropie, este pe drum încoace, va ajunge în cursul după mesei. Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, raportul pe 2011 al <coughs> Oficiului European de Luptă Antifraudă. Dau cuvântul uh, directorului general al acestui oficiu, uh, domnul Tesler. Vă mulțumesc, doar câteva cuvinte și după aceea sper că vor exista întrebări la care voi putea răspunde. Este prima prezentare a raportului anual a activității noastre, însă, după cum știți, este vorba de activitățile din anul 2010 ale OLAF. atunci când încă nu eram directorului acestui oficiu. Prezint munca predecesorilor mei, însă cred că găsim aici date și cifre interesante și câteva probleme care se reflectă asupra perioadei actuale de reformă legislativă și probleme și lecții de învățat în ceea ce privește reorganizarea internă a biroului Oficiului European de Luptă Antifraudă. Primul lucru asupra căruia v-aș atrage atenția este că atunci când este vorba de cercetări, dacă vă uitați, avem în jur de 1000 de informații pe an și din aceste 1000 de sesizări, cazuri pe care le deschidem, deschid, am deschis 150 de cercetări plus 75 de cazuri de coordonare și asistență. Această cifră care este destul de coerentă cu cifrele din anii trecuți. Aceste cifre așadar ne spun un lucru. Mai mult sau mai puțin, <clears throat> în jur de 20% din informările primite sunt de interes real de anchetă. Doar mai puțin de 20% dintre informările primite duc la deschiderea unei, unei anchete. În viitor ne vom uh, confrunta cu o mare provocare și anume creșterea calității informărilor primite. formularele accesibile tuturor sunt utilizate de membrii ai publicului, trebuie să insistăm ca administrațiile publice, atât la nivelul instituțiilor comunitare, cât și la nivel național, aceste administrații să folosească OLAF și să, și să informeze OLAF atunci când dețin informații legate de fraudă sau corupție. Fapte care dăunează intereselor financiare ale Uniunii. Dacă ne uităm la raportul nostru, doar 46% din informațiile noastre provine din sectorul public, anume instituțiile europene și autoritățile naționale. Dacă examinăm cifrele naționale, din anumite state membre nu primim nicio sesizare aproape ceea ce este foarte puțin credibil. Este puțin credibil ca unele state membre să nu aibă niciun fel de caz care să fie de interes pentru Olaf. Sunteți de acord, doamnă Gresle, nu? În mod normal, nu. Această cifră nu apare în raport, însă vă pot spune că calitatea informației care provine de, din sectorul public este mai mare decât calitatea medie a informațiilor care vin din sectorul privat. De câteva ori în ultima lună a trebuit să încurajez uh, autoritățile naționale, autoritățile guvernamentale și autoritățile naționale de punere în aplicare a legii să uh, discute cu Olaf atunci când au informații relevante legate de fraudele care nu se limitează la nivel național. Pentru a acorda stimulente acestor administrații naționale, Uh, în următoarele rapoarte vom include cifre clare în legătură cu uh, proporția de informații care provine, care vine către OLAF din partea sectorului public și care proporție din partea sectorului privat, pentru a vedea cât de mult cooperează fiecare stat membru. În unele state membre primim foarte multe informații legate de fraudă din partea sectorului privat și nu primim informații din partea sectorului public. Acest lucru reprezintă o problemă. Următorul punct pe care vreau să-l menționez, durata totală de a, a anchetelor noastre. cum puteți vedea în raport, durata totală a unei anchete de la primirea informației până la raportul final de caz este 27,9 luni. Nu știu ce înseamnă virgulă 9 aici. Însă, oricum, mai mult de 27 de luni. punct de vedere matematic nu știu ce înseamnă, vir- acea virgulă 9, 9 zile. Deci, deci este vorba de 27 de zile, 27 de luni și 27 de zile. Aceasta este durata medie a unei anchete. Nu este o, o cifră mulțumitoare. Dar deja știți că durata medie a anchetelor noastre este deja este destul de îndelungată. Există mai multe motive. Este vorba de o cifră din ultimii 5 ani și situația a fost uh, și mai proastă în trecut. Uh, Registrăm îmbunătățiri, dar nu suficiente. Consider că acest, această durată este prea lungă, putem evoca o serie de motive, unele pentru care este responsabil Olaf și altele nu. Mă voi referi la motivele care provin de la noi Unul dintre motivele pentru aceste durate excesive care provine de la partenerii noștri, în special statele membre, ține de uh, timpul îndelungat care durează pentru a primi un răspuns de la autoritățile naționale, în special în faza inițială atunci când cerem informații inițiale legate de fondurile comunitare cheltuite. Este vorba de informații de bază necesare pentru a decide dacă să deschidem sau nu o anchetă. Este vorba de informații cruciale de care avem nevoie pentru a selecta uh, informațiile pe care le primim În unele cazuri trebuie să așteptăm mai mult de un an pentru a primi răspunsul. Ce putem face pentru scurtarea acestui termen? Mm, organizarea internă a oficiului va avea obiectivul de a scurta durata anchetelor. În primul rând, vom fi mai proactivi în relația noastră cu statele membre. Nu vom mai trimite doar o scrisoare și să așteptăm o altă scrisoare. Vom cere acces la bazele de date. Uh este vorba de baze de date la nivel național care ar trebui să fie deschise. Este vorba de bazele de date în legătură cu finanțarea comunitară. Fondurile comunitare cheltuite la nivel național pentru a putea să hotărâm care sunt informațiile relevante în termen de câteva săptămâni și nu luni sau chiar ani ca acum. Însă, în al doilea rând, și mai important, după cum știți, poate, în februarie vom schimba organigrama OLAF, vom mm, înființa o nouă unitate care se va ocupa doar de faza inițială de selecție a anchetelor. Așadar, o unitate care se va putea apleca exclusiv asupra acestei faze, care în momentul actual durează în jur de 8 luni, dar care vrem să dureze 4 luni. Se pare că da, în momentul de față durata este în jur de 7 luni. cu noua unitate vom putea să dăm o coerență informațiilor pe care le primim. În momentul de față folosim un sistem de rotație între unitățile de cercetare. În viitor vom avea o unitate care se va ocupa doar de cercetări și anchete și nu se va ocupa de uh, faza de evaluare. Vom separa aceste două faze în două unități separate. Este o decizie managerială. Anul viitor, sau poate peste 2 ani, vom vedea dacă demersul nostru a avut succes și eu sper că vom reuși să scurtăm aceste termene. Ultimul punct în legătură cu care aș dori să vă vorbesc este legat de rezultatele activităților OLAF. Dacă vrem să examinăm câteva cifre care nu sunt exhaustive, dar sunt semnificative care revelează rezultatele judiciare și financiare ale anchetelor noastre. Rezultatele judiciare țin de sancțiunile și sentințele juridice. Ca urmare a rapoartelor OLAF. În 2010 am avut o totalitate de 120 de ani de închisoare și sancțiuni financiare de 1,5 miliarde de euro în total. Uniunea Europeană a recuperat aproape 70 de milioane de euro ca urmare a cercetărilor OLAF. Vă atrag atenția asupra faptului că cifrele care se aplică pentru raportului din, pe 2010 se referă la anchete începute în anii anteriori. De obicei durează chiar ani de zile între raportul redactat de Olaf, care este trimis uh, autorităților judiciare naționale sau Comisiei Europene și uh, recuperarea sumelor sau până când uh, tribunalele naționale acordă o sentință. Aceste cifre, așadar, nu reflectă foarte mult uh, situația din 2010. Au fost cifre înregistrate în 2010, dar uh, corespund rapoartelor redactate de Olaf în anii anteriori. Uh, sunt rezultate bune. Nu sunt rezultatele exhaustive ale activităților Olaf, pentru că consider și sper că activitățile Olaf au uh, un aspect uh, mai preventiv, un efect de prevenție asupra celor care sunt tentați să comită fraude. Uh, are și un efect de descurajare care nu poate fi măsurat precis. Însă, aceste cifre pe care vi le-am dat sunt uh, modalitatea cea mai ușor de măsurat a activității noastre. Și, după părerea mea, arată că OLAF este o instituție necesară și că fondurile cheltuite pentru OLAF sunt bine cheltuiți, pentru că permitem ca Uniunea Europeană și statele membre să recupereze sume mai mari decât cele cheltuite pentru uh, cheltuielile de operare ale OLAF. Mă voi opri aici și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director general. Vă propun să dăm acum cuvântul raportorului, Domnul Balcitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas direktoriau. Vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc și domnului director general, Olaf. Ne-ați prezentat un raport destul de daliat și ne-ați prezentat și anumite date statistice. La prima vedere trebuie să vă felicit pentru bunele rezultate, deși v-ați început activitatea abia în anul 2011. Pentru mine, însă, un punct important este următorul. Numărul, numărul de anchete a fost redusă și perioada de durată pentru aceste anchete a fost redusă, dar cred că lucrurile pot fi îmbunătățite. După părerea mea, una din principalele probleme cu care ne confruntăm astăzi este următoarea. Până în anul 2010, Olaf a ajuns la concluzia că trebuie recuperată o sumă de 2 miliarde de euro, dar de fapt au fost recuperați doar un miliard de euro din această sumă. Care sunt Instituția dumneavoastră, desigur, trebuie să uh, facă anchetele colab- uh, și colaborați cu autoritățile naționale. Și ați spus deja că există câteva probleme în cadrul acestei cooperări. După părerea mea, statele membre nu sunt suficient de deschise pentru a pune la dispoziție datele pe care le dispun. Însă odată în care aveți acces la aceste date, uh, veți avea mai mult de lucru tocmai datorită sistemelor diferite care sunt în fiecare stat eh, membru. Mi-am notat câteva um, întrebări care nu sunt atât de importante. Odată accesul la baze, la baze de date, apoi cooperarea necesară între diferite între diferite instituții, de exemplu între Eurojust și Europol, și apoi mai este un aspect referitor la atitudinea statelor membre față de activitatea dumneavoastră, față de Olaf. Desigur, cu toții înțelegem că este nevoie de existența unei cooperări. Înainte, în ședința de dimineață, am discutat despre cât de necesar este ca Olaf să fie independent. Am discutat de asemenea că trebuie să ajungem la un numitor comun în ceea ce privește principiile fundamentale și reguli care să vă simplifice dumneavoastră activitatea și care să facă această activitate mai ușor de înțeles pentru toată lumea. După părerea mea, una din principala probleme este următoare. În șase state membre se regăsesc foarte multe uh, irregularități. România, Spania, Bulgaria, Italia și Polonia. Așadar, în aceste state, 60% din uh, informații se referă la nereguli. Mă întreb uh, de ce aceste țări au uh, practici greșite sau informarea a fost uh, greșită sau insuficientă. Apoi, aș dori să mă refer la sectorul agricol din uh, Bulgaria. Au fost efectuate 81 de anchete în acest sector, 61 de cazuri se regăsesc tocmai în acest sector agricol. În anii anteriori, cifrele au fost uh, diferite, au fost vorba doar de 26 de cazuri. Și poate ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre situația din Bulgaria, în mod specific despre situația din sectorul agricol de acolo deoarece în viitor vom discuta mai mult uh, plățile agricole și în, în cadrul acestei discuții această, uh, această informație ar fi foarte utilă. Apoi, în ceea ce privește Belgia și Luxemburgul, pentru aceste uh, țări, numărul de fraude a fost redus cu 50% în ultimii ani. Poate ați putea să ne spuneți de ce s-a întâmplat acest lucru. Și un alt lucru. Spuneți că în 2010 ați alocat doar 37% din timpul de muncă uh, oper- sectorului de operații. Credeți că așa uh, trebuie să faceți și pe viitor? Credeți că este suficient de timp alocat oper- uh, activităților de anchetă operaționale? Cam acestea ar fi întrebările mele și aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare de asemenea raportul pentru anul 2011. Sper că vom vedea rezultate foarte bune acolo. Vă mulțumesc. Si, monsieur Gaillet. Danke, Herr Präsident, Herr Generaldirektor Kessler. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule director general Kessler. V-ați referit la noile provocări care trebuie rezolvate de către OLAF, în contextul în care resursele aflate la dispoziție probabil nu vor crește, știm foarte bine în ce situație bugetară ne aflăm. Așadar, aș dori să vă întreb la ce noi inițiative vă gândiți în cadrul OLAF și dacă în cadrul oficiului dumneavoastră există reflexii în legătură cu folosirea acestor resurse financiare și despre reîmpărțirea acestor resurse în cadrul oficiului dumneavoastră. Monsieur le directeur général, parlez-vous. Yes, thank you. Vă mulțumesc. Statele membre, în ceea ce privește uh, statele membre și diferitele cooperări cu acestea și diferitele cifre din anchetele noastre. Bine, există o atitudine diferită a statelor uh, membre, de fapt o atitudine foarte diferită în ceea ce privește cooperarea cu OLAF. Chiar și în cadrul statelor membre se manifestă diferență între agențiile de aplicare a legii, autoritățile vamale și autoritățile administrative. Dreptul mare pentru mine este uh, dificil să spun că unele state sunt mai cooperante, cooperante și altele mai puțin cooperante, pentru că situația este destul de difer, diferită. Ce mesaj doresc să transmit statelor membre întotdeauna este că noi am putea reprezenta o resursă pentru ele. Pentru că nu doar uh, fraudele majore dar și rețelele de fraudă nu pot fi combătute pe, doar pe plan național. Înțeleg așadar ca lumea să înțeleagă mai bine ce este OLAF, autoritățile naționale și agențiile de punere aplicare a legii din statele naționale, să înțeleagă ce face uh, OLAF și, în plus, mi-ar plăcea, dar încă nu fac acest lucru, să am la dispoziție mai mulți oameni în OLAF care să provină din cadrul agențiilor naționale de punere în aplicare a legii. Dintre 300 de oameni care se ocupă de închete în OLAF, aș dori să vă dau acum două exemple, nici unul nu vine din cadrul uh, agențiilor germane de punere în aplicare a legii, în afara autorităților responsabile cu vămile. Deci nimeni din uh, partea poliției sau procuraturii federale germane nu este activ la noi, nimeni din partea agențiilor franceze de punere în aplicare a legii. Și nu spun că de vină sunt statele membre aici, din potriva. Cred că pe mine, în calitatea de director general, ar trebui să mă îngrijorez această situație, deoarece am văzut în experiența mea scurtă că și aici nu aș dori să dau nume concrete de țări, dar sunt câteva țări sudice din sudul Europei. Dacă oameni din aceste uh, state sunt uh, prezenți la noi, la Olaf, avem, drept urmare, informații foarte bune, cooperăm foarte bine cu statele membre și motivele sunt evidente, desigur. Am spus la început că mi-ar plăcea să fac acest lucru, însă nu-l voi face. De ce? Un motiv a fost menționat deja de domnul Gaier, pentru că pentru acest lucru aș avea nevoie de resurse financiare suplimentare pe care nu le am la dispoziție și apoi un alt motiv Uh, doar uh, trei posturi sunt libere acum în uh, Olaf. Aș putea recruta doar trei persoane. Am, dacă pot să spun așa, doar trei gloanțe la dispoziție și sunt foarte atent cum le voi folosi. Deci nu am foarte mult spațiu de manevră în acest punct de vedere. Oricum, cred că ar fi o idee foarte bună. Apoi, pentru a coopera mai bine cu statele membre, cred că ar trebui să modificăm indicatorii. Cred că va trebui să discutăm și împreună cu Parlamentul European cândva mai târziu și raportul că referitor la articolul, la articolul 325 uh, unde se discută despre nereguli și fraudă. Aceasta este o, o temă foarte importantă care poate duce însă la interpretări greșite. Unele state raportează foarte multe nereguli, alte state nu fac acest lucru. Și noi lucrăm din greu pentru ca toate statele să se afle în aceeași etapă, să, uh, urm- să urmeze aceleași standarde. Însă, de fapt, nu noi ar trebui să facem acest lucru. Statele membre sunt cele care ar trebui să raporteze. Și problema este că cu cât raportează mai mult, cu cât își fac uh, treaba mai bine, cu atât sunt acuzate mai mult că sunt state în care se manifestă fraudă. Deci unele state membre spun, uitați, se arată cu degetul pentru noi pentru că raportăm atât de bine, deci poate nu vom mai raporta la fel de bine pe viitor. Și, de fapt, nereguli nu înseamnă în mod uh, automat fraudă. Poate fi vorba de nereguli administrativă, nu de fraudă. De asemenea, ceea ce privește anchetele noastre, așa cum a tras atenția uh, domnul Balcitis, în anumite state avem mai multe anchete decât în altele. Acest lucru nu spune din nou, în mod automat, că în aceste state uh, se fac mai multe fraude. Noi avem pur și simplu mai multe informații din statele respective. Ar putea însemna, de exemplu, că primim pur și simplu mai multe informații din statele respective. De exemplu, dacă vă uitați pe tabelul uh, respectiv, veți vedea o coloană referitoare la tutun sau țigări. În anumite, în, într-un stat se uh, fac câteva închete în acest sector. Ce înseamnă acest lucru? Uh, agenția um, responsabilă cu vămile ne-a transmis anumite informații în acest domeniu și noi am inițiat o anchetă. Nu înseamnă neapărat că este vorba de o fraudă. Deci un număr mai mare de anchete dintr-un stat membru înseamnă că avem mai multe informații la dispoziție, că cooperăm din punct de vedere operativ mai bine cu statul respectiv. Deci ar putea să fie vorba chiar de un indicator mai bun. Eu aș îmbunătăți oricum modalitatea de raportare. Aș modifica puțin tabelele folosite pentru a sublinia de asemenea și nivelul de cooperare cu fiecare stat membru în parte pentru a le da uh, stimulente acestora să colaboreze mai bine cu noi, să putem face această deosebire între state în care se regăsesc mai multe fraude și state uh, care cooperează uh, mai mult decât altele în combaterea fraudelor. Și apoi, ultimul punct la care s-a referit domnul Gaier, ce încercăm noi să facem? Noi încercăm să facem foarte multe lucruri, de fapt. Și, în principal, să raționalizăm modul în care ne folosim resursele. După cum ați uh, spus foarte bine, nu mă aștept la mărirea uh, bugetului nostru, deși v-aș încuraja uh, în acest sens, dar trebuie să rămân în continuare realist. Aș fi fericit uh, dacă aș putea să-mi păstrez în continuare resursele pe care le am acum la dispoziție, deși acestea au fost reduse după ce am, mi-am început activitatea. Deci, în primul rând, dorim să ne folosim mai bine aceste resurse. După cum am spus, dorim să facem Uh, o distinție între cele două mandate pe care le avem. Pe de o parte, uh, mandatul de anchetă, de anchetare și, pe de altă parte, mandatul, mandatul uh, polițienesc, antifraudă. Vom face o deosebire între aceste două uh, funcții ale noastre în folosirea personalului nostru. Acest lucru nu se întâmplă acum. Uh, și acest lucru duce la suprapuneri, la confuzie în, legă- în legătură cu competențe și chiar și la irosirea resurselor. Până la 1 februarie va fi foarte clar pentru mine despre cât personal am nevoie. Desigur, situația va fi mult mai clară din acel moment. Și în plus, reducem cumva resursele uh, folosite în acest proces de follow-up, de urmare. Acest proces va fi numit de la 1 februarie, de la 1 februarie faza de punere în aplicare a recomandărilor făcute de OLAF. După ce trimitem raportul autorităților competente, monitorizăm și uneori chiar asistăm autoritățile financiare sau judiciare în munca lor. Uneori le cerem și trebuie să spun că, de fapt, uneori în sute de cazuri uh, uh, judiciare am, am descoperit că avem sute de cazuri care vin de la uh, acest proces de continuare uh, juridică, a cărui, a, cărui, a cărui statut internațional este necunoscut. Poate se află, cine știe, în în ce arhivă naționale. Deci încercăm să clarificăm toate aceste vechi dosare și vom, ne vom folosi mai bine resursele. Mai puțin oameni se vor ocupa de acest proces și se vor ocupa într-un mod mai eficient de acest proces și mai mulți oameni vor fi implicați în uh, anchete. Deci, mai mulți oameni se vor ocupa de principala noastră sarcină, care este ancheta. Iar în ceea ce privește sarcina administrativă, aceasta va fi preluată de mai puțini oameni. Și în fina, pentru a raționaliza resursele limitate pe care le avem la dispoziție, planul uh, de management anual pe care îl voi finaliza în aceste zile va transmite niște mesaje mai clare în legătură cu uh, prioritățile noastre, mai ales din domeniul uh, anchetelor anticipez cumva lucrurile care probabil se vor regăsi în noul regulament pe care îl uh, discutați dumneavoastră acum. Acest plan de gestiune anual va trebui să stabilească și prioritățile în faza de selecție a anchetelor care trebuie efectuată. vom acorda o atenție deosebită, mai ales uh, aspectelor legate de corupție și de criminalitate organizată, lucruri care sunt mai dificil de descoperit, desigur. Dar ni s-a făcut să facem, ni s-a sugerat să facem acest lucru din partea Parlamentului și în plus ne vom concentra și asupra unor uh, probleme uh, care probleme de risc din punct de vedere geografic. Mulțumesc, doamna Gresle. Am dorit să pun uh, o întrebare și este vorba de un zvon, domnule director general. Uh, faptul că renunțați la uh, posibilitatea pe care o aveți de a numi personal. Este adevărat acest zvon sau nu? I don't know. Uh, actually, Now I'm worried because... Acum sunt îngrijorat. Am auzit undeva, nu mi-amintesc exact unde și nici din gura cărcui, la vreo cantină, poate aici la Parlamentul European. Însă eu nu am nicio informație în legătură cu acest lucru. Presupun însă că dacă nu vei schimba nimic, lucrurile vor rămâne la fel. Deci totul depinde mai mult de dumneavoastră decât de mine. Deci din ceea ce mă privește nimic nu se schimbă. Asta dacă și dumneavoastră credeți același lucru. A, da, bun. Atunci uh, m-am liniștit. D'autres interventions? Alte intervenții? Balcitis. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Da, pe bună dreptate ați spus că trebuie să schimbăm foarte multe lucruri. Și tocmai acesta este și scopul acestui raport. În ceea ce privește principiile și domeniile noastre de activitate. Obiectivul nostru, nostru nu este să facem cât mai multe anchete cu putință, ci ca împreună cu Parlamentul European, cu ajutorul unui OLAF independent, să stabilim o politică antifraudă și să urmărim punerea sa în aplicare. Principalul nostru obiectiv este să avem uh, un număr cât mai scăzut de anchete. Și după ce aceste politici vor fi puse în aplicare, atunci vom vedea dacă ne-am atins sau nu obiectivele. Nu vreau să intervin mai mult, vreau să spun doar că astăzi am auzit un mesaj foarte clar. Și anume, acele state membre care sunt mai dornice de a coopera și de a informații Olafului, statistici. Eu nu cred că ar trebui să ne lăsăm ghidați de, de această informație și dumneavoastră ar trebui să ne dați, uh, să ne faceți sugestii pentru a avea suficiente informații și date din toate statele membre. pentru că astfel să putem avea o imagine de ansamblu cât mai clară, le putem da niște răspunsuri clare cetățenilor. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră și vă spun că aștept cu nerăbdare discuțiile noastre ulterioare. Și sper că reforma actuală pe care o discutăm să ne ajute să îndeplinim principalul obiectiv, să ne înlesnească munca noastră a tuturor. Mulțumesc! Merci. D'autres interventions Mulțumesc. Cineva mai dorește să intervină? Non. Eh bien, écoutez, je n'en vois pas, donc je vous propose de clôt... Atunci vă propun să închidem discuțiile pe marginea acestui punct 7. Raportul anual 2011 se referă la 2010. Îi mulțumim domnului Kessler, directorul general OLAF. Și trecem acum la punctul 8, raportul special al Curții de Conturi Europene privind auditul procedurii de verificare și închiderea conturilor. Salut aici prezența domnului Michel Cretin de la Curtea de Conturi Europene. Doamna Grasta este raportorul nostru. Îi dau întâi cuvântul uh, domnului Michel Cretin. Uh, merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, raportul pe care vi-l prezint astăzi în numele Curții Europene de Conturi examinează funcționarea de procedură de verificare a conturilor în domeniul agriculturii și resurselor naturale, pentru care Uniunea cheltuie anual în jur de 57 de miliarde de euro. Ce înseamnă verificarea conturilor? E o procedură definită în regulamentul financiar al Uniunii care se referă specific la cheltuielile executate în gestiune uh, împărtășită, comună. Obiectivul este să-i permitem comisiei care nu execută direct aceste cheltuieli să-și asume răspunderea finală în executarea bugetului, asigurându-se mai ales că fondurile folosite care apar în conturile anuale uh, au fost în conformitate cu uh, regulamentul. Articolul 53 aici din regulamentul financiar. Această procedură de verificare și închidere a conturilor are loc în două etape. Inițial, Comisia ia o decizie, decizia de verificare financiară, prin care se pronunță asupra exactitudinii conturilor comunicate de agențiile plătitoare din statele membre. Pentru a lua această decizie, se sprijină pe organismele naționale de certificare care certifică conturile acestor agenții de plăți. Într-o a doua etapă, Comisia însă își efectuează un audit pentru a exclude din finanțarea de la bugetul comunitar cheltuielile care nu sunt conforme regulilor comunitare. Aceste două decizii se numesc deciziile de conformitate. În prezentarea mea mă voi referi întâi la verificarea financiară, după care la cea de conformitate și după aceea la concluziile privind procedura de verificare și închidere a conturilor pe ansamblu. Deci cele două tipuri de decizii despre care vorbeam. Vreau să vă spun că în ceea ce privește observațiile făcute de curte, acestea nu sunt noi. Au fost prezentate fie în rapoarte anuale, fie în rapoarte speciale. În schimb, faptul că aceste observații au, pus, au fost puse la oaltă într-un cadru corect și uniform ne permite un punct de vedere global și nou pe marginea acestei proceduri. Acum, verificarea din punct de vedere financiar în general și în ciuda lipsurilor detaliate în raport, Curtea a constatat că munca organismelor de certificare i-a permis Comisiei să dispună de informații suficiente, fiabile, pentru a lua hotărârea sa anuală de verificare și validare a conturilor. Totuși, din 2007, lucrările acestor organisme de certificare s-au extins și conțin acum anumite aspecte legate de legalitatea plăților, aspecte de care nu se ocupau înainte. Curtea a constatat că aceste noi sarcini nu sunt stăpânite pe deplin de organismele de certificare, de validare. În general, plus valoarea vizului acestor organisme în ceea ce privește declarația de asigurare, uh, deci nu se vede clar. În al doilea rând, verificarea și validarea din punct de vedere al conformității. Ei oferă Comisiei competență importantă. Din 99 până în 2010, Comisia a exclus din conturile Uniunii Europene o sumă de peste 6 miliarde de euro, cheltuieli uh, nereglementare. Curtea a spus însă că această verificare și validare se face în mod uh, oarecum defectuos și voi spune care sunt trei dintre lipsurile existente. În primul rând, resursele limitate de care dispune Comisia pentru a face auditul de conformitate și metodele de analiză a riscului folosite pentru a selecționa sectoarele supra căreia își uh, îndreaptă atenția, uh, nu îi permit comisiei să acopere în mod satisfăcător toate cheltuielile din domeniul agricol. Deci întotdeauna există niște subdomenii care nu pot fi controlate. Al doilea lucru, în legătură cu verificarea și validarea din punct de vedere al conformității. Sumele excluse din uh, finanțarea comunitară, în general, deci în proporție de peste 90%, deci sunt sume legate de anumite corectări forfetare. Aceste sume sunt calculate de serviciile comisiei pe baza insuficiențelor observate în sistemele de gestiune și control din statele membre. Nu se bazează pe sumele erorilor făcute la plățile vărsate beneficiarilor uh, finali ai um, ajutorului respectiv. Aceste corecturi forfetare nu sunt un instrument adaptat la verificarea și validarea conturilor, deci nu sunt un uh, instrument de rectificare a plăților ilegale, însă sunt foarte utile pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii. De foarte mult timp, Curtea a semnalizat această dificultate. Și vă reamintesc că Parlamentul European a reluat această observație în rezoluția de descărcare a exercițiului pe 2007 descărcarea de gestiune. Atunci Parlamentul deplângea faptul că nu se poate stabili o corelație valabilă între corecturile contabile și sumele reale ale plăților uh, iregulare. Un al treilea lucru în legătură cu verificarea și validarea din punct de vedere al conformității. O a treia lipsă văzută de noi. Deciziile se iau foarte târziu intervenția unei proceduri de conciliere între Comisie și statele membre. Deci această procedură nu face decât să prelungească termenii de adoptare a deciziei. Acum termenul e între 3 și 5 ani, chiar și mai mult. Să vă dau un exemplu. Curtea a arătat că la sfârșitul anului 2008 anul la care se referea observația respectivă de la sfârșitul anului 2008, verificarea și validarea conturilor nu s-a terminat pentru niciun exercițiu uh, de după 2001. Deci gândiți-vă, la sfârșitul anului 2008, ultimul exercițiu uh, financiar cu conturi verificate și validate era cel pe 2001. Acum, da, câteva concluzii în legătură cu procedura de verificare și validare pe ansamblu, gândindu-ne la cele două feluri de decizii pe care le-am uh, prezentat separat. Trei observații. Curtea remarcă că în cadrul procedurii actuale, la sfârșitul acesteia, Comisia nu ia decizii care să fixeze definitiv pentru un anumit exercițiu suma de cheltuieli agricole uh, pe care recunoaște, despre care recunoaște că e de la bugetul european. Însă, e nevoie de un regulament financiar. Articolul 42 din modalitățile de aplicare a regulamentului precizează că procedura de verificare și validare a conturilor uh, conține stabilirea de către Comisia sumei Uh, care trebuie plătite de la bugetul comunitar. Fără o astfel de decizie definitivă, această informație, de deci suma cheltuielilor uh, de la buget, deci această informație nu apare în conturi. În al doilea rând, în rezoluția sa de descărcare de gestiune, Parlamentul face un aviz, emite un aviz în legătură cu anumite formulări asupra cărora Comisia nu și-a asumat pe deplin răspunderea, deoarece sumele prezentate în conturi pot fi modificate după descărcarea de gestiune, după ce vor interveni verificările și validările conturilor din punct de vedere al conformității de către Comisie. Deci aici descărcarea de gestiune se face pe marginea unui document incomplet. În al treilea rând, dat fiind că acele corecturi de conformitate impuse de comisie sunt în general forfetare, sarcina financiară acestor corecturi este suportată de statele membre și nu de cei care beneficiază de uh, ajutorul uh, plătit uh, în mod incorrect. Deoarece caracterul este forfetar, suma corecției respective este contestată de multe ori de statele membre, deoarece nu există o relație strânsă cu neregulile con- constatate. Și există mai multe cazuri acum pe rol la Curtea Europeană de Justiție. Pe de altă parte, această sumă fiind plătită de contribuabil și nu de către beneficiarii ajutoarelor, rambursarea cerută de comisie nu are un efect de disuasiune și nici de uh, corectare a conturilor. Conchid reamintind uh, recomandările curții și le voi rezuma rapid. Curtea formulează două recomandări esențiale. În primul rând, recomandă să se clarifice obiectivele din diferitele etape ale procedurii, precum și rolul diferitelor părți implicate în procedură. Și mai ales recomandă stabilirea unui termen pentru executarea diferitelor faze din procedură, pentru a încerca să uh, reducem perioada de execuție. În al doilea rând, Curtea recomandă ca printr-o decizie definitivă Comisia să determine suma uh, imputabilă unui anumit exercițiu financiar. Comisia trebuie să includă această sumă în uh, exercițiul respectiv și să informeze astfel autoritatea de descărcare de gestiune pentru că aceasta să-și dea avizul uh, în cunoștință de cauză. Aș putea vorbi mai mult, însă prefer să mă opresc aici însă nu înainte de a îi mulțumi doamnei Gresle și raportorilor pentru interesul pe care l-au avut față de subiectul acestui raport. Mulțumesc pentru calitatea colaborării noastre. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei raportor. Grasle. Vă mulțumesc. Mi-a plăcut atât de mult uh, acest raport încât nu m-am putut despărți de el. Raportul, uh, raportul a fost uh, publicat anul trecut și faptul că discutăm abia acum se explică prin faptul că după ce am citit foarte atent acest uh, raport foarte interesant, m-am hotărât să aștept uh, până când apare și un alt, un alt raport din partea Curții de, de Conturi. Este vorba de raportul special uh, care se referă la recuperările realizate în cadrul politicii agricole comune, deoarece este vorba de două teme care sunt înrudite. Ne uh, ocupăm aici de probleme foarte complicate, însă este un raport fundamental pentru munca noastră. Uh, deoarece trebuie să ne închipuim ce se întâmplă într-o firmă internațională dacă adunarea generală acordă des, descărcarea bugetară Consiliului de Administrație și după aceea cifrele sunt corectate. Ei bine, acest lucru se întâmplă în fiecare an fără, fără ca pe noi să ne intereseze faptul că aceste cifre sunt corectate după acordarea descărcării de gestiune bugetară. Am dorit așadar să fac uh, propuneri referitoare la acest lucru. Cred că toți înțelegem foarte bine care este uh, problema stabilită de Curtea de Conturi. Este vorba de aceste core- de corecturi ulterioare și faptul că în 2008 s-a clarificat situația pentru anul 2001. Acest, această, acest fapt se bazează pe uh, regulamentul financiar existent, tocmai pentru că avem aceste corecții forfetare, pentru că controlăm de fapt doar 5% din plățile în sectorul agricol și și acest și controlul pentru acest 5% este foarte, foarte greu de făcut. Deci să ajungem la o corectură de uh, 100% cred că este imposibil. Eu am încercat să uh, țin cont de recomandările curții de conturi pentru a obține cât mai multe informații. Deci am inclus și m-am referit la toate recomandările făcute de, curte, de Curtea de Conturi, tocmai pentru că îmi doresc să avem o, o bază de date mult mai bună. Cred că în fiecare sector uh, al descărcării de gestiune ar trebui să, să discutăm ce sunt care este situația pentru uh, anii anteriori cu cifrele uh, nerecuperate sau cel puțin eu mi-aș dori acest lucru. Uh, desigur, se controlează 5% și apoi se calculează care ar fi situația pentru restul de 95%. Apoi o altă problemă și Curtea de Conturi spune foarte clar acest lucru, că nu ne putem baza pe autoritățile din statele membre. Avem o problemă acolo, la fața locului, ă, informațiile și datele care ni se pun la dispoziție nu sunt de încredere întotdeauna și ă, prin nenumărate amendamente încercăm să rezolvăm tocmai această ă, problemă pentru a rezolva uh, această întrebare, cum putem să ne asigurăm că autoritățile de audit uh, locale sunt eficiente, că putem avea încredere în, pe, uh, pe datele lor, pentru că la ce ne folosește o declarație națională de asigurare dacă aceasta se bazează pe date uh, greșite? Dar se pune întrebarea cum putem pregăti mai bine uh, statele membre. La acest lucru mă refer la punctul 3. Aici fac câteva propuneri în legătură cu măsurile concrete pentru a bunătăți situația în statele membre. Cred că acest lucru poate fi realizat, dar la fel de important uh, este ca și Comisia să uh, abordeze acest lucru împreună cu statele membre să discute toate problemele cunoscute de toată lumea, de fapt. Cred că dacă nu vom reuși acest lucru în sectorul agricol, care stă relativ mai ușor, atunci cred că nu vom reuși acest lucru în domeniul, în sectorul fondurilor structurale. Drept urmare, sectorul agricol este totuși foarte important. Apoi, problemele cunoscute, controlul asupra 5%, controlarea autorităților la fața locului, mai avem și o altă problemă, de fapt, uh, sistemele care nu funcționează foarte bine în ceea ce privește recuperările. Nu doresc să amestec aici uh, lucrurile, dar un lucru din primul raport l-am inclus în uh, al doilea raport, deoarece domnul Cretan a spus că în ultimii Uh, șase ani, Comisia a recuperat uh, aproximativ 5-6 miliarde de euro. Dacă este să ne gândim, în uh, acești ani au fost plătiți 500 de miliarde de euro și putem să ne gândim că au fost recuperat, uh, uh da, recuperați doar 5 miliarde de euro în, în contextul unei rate de eroare foarte mici. Deci, este foarte, după părerea mea, problema de fapt o reprezintă sistemul actual în sine și aș dori să vă atrag atenția că indiferent folosim regulile și a existat o, cont, o controversă uh, referită la, uh, în, în legătură cu cât s-a recuperat până la urmă. În uh, sectorul uh, agricol ne confruntăm cu o situație foarte uh, tristă și nu doresc uh, să provoc uh, comisia, dar am trecut, am avut foarte multe uh, discuții și nu am ajuns la o concluzie în legătură cu ce am putea face și ce n-am putea să facem. Noi nu dorim să ducem la o mărire a birocrației, ci să încurajăm ca um, să punem odată cărțile pe masă, să știm despre ce discutăm, care este situația uh, reală odată și mulțumesc pentru acest lucru uh, curții de conturi pentru a vedea cum, cum ne putem asigura că vom primi informații mai precise pentru a ține cont de interesele Uniunii Europene. Cam atât am, am vrut să spun. Vă mulțumesc foarte mult. Merci. Alors... Mulțumim. Înainte de a deschide dezbaterea, dorește Comisia să intervină? Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rudolf Mângăle, mă numesc de la Direcția Generală pentru Agricultură. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru o, ocazia pe care mi-ați dat-o astăzi să, să iau cuvântul în legătură cu acest raport. Uh, al Curții de, con- de Conturi și cred că acest raport și raportul doamnei Gresle reprezintă o, un punct de plecare foarte bun. Suntem de acord cu doamna Gresle că în uh, în aceste condiții nu avem nu se regăsesc condițiile necesare pentru a, pentru a reforma în mod fundamental procedura de verificare și, vali, și validare a conturilor de ani de zile în sectorul agricol se regăsește o rată de eroare de aproximativ 2% pentru ultima uh, de declarație de asigurare, de fapt, uh, rata de eroare a fost mai mică de 2%. Și permiteți-mi ca în acest context să fac uh, câteva remarci în legătură cu cifrele de control care tocmai au fost amintite și poate doamna Gresle știe că pentru a găsi o bază comună este greu. Ați spus că 5% din cheltuieli sunt controlate și apoi se extrapolează de aici la 100%. Dacă și dacă să vorbim de niveluri, de fapt toate cererile în statele membre sunt controlate 100% și Comisia uh, controlează munca statelor membre și uh, pe, pe parcursul anilor se controlează 5% din cheltuielile făcute de statele membre. Ne deci se creează o imagine falsă dacă credem că doar 5% din, din, uh, din sume sunt controlate. Considerăm că uh, trebuie să continuăm cu dezvoltarea sistemului actual de, uh, al procedurii de verificare și validare a conturilor și am făcut propuneri pentru o nouă uh, directivă orizontală în care trebuie înțeleasă în cadrul reformei PAC. În, în acest context, Comisia ar aduce două recomandări la punctul 1 al documentului de lucru. Într-adevăr, este de dorit ca durata procedurii de, de conformitate să fie redusă cât mai mult posibil deoarece planurile noastre de audit se orientează în funcție de această perioadă și încercăm pe cât este posibil să folosim uh, în acest sens resursele pe care le avem la dispoziție, deoarece aceste resurse sunt limitate uh, pentru o sumă de 55 de miliarde de euro avem la dispoziție cam 120 de, de persoane care se ocupă de audit. Este vorba de mai mult de 10% din personalul activ în Direcția Generală pentru Agricultură. Avem însă, ne îndoim de, fapt, de faptul că avem nevoie de termene obligatorii stabilite dinainte, deoarece acest lucru ar fi în contradicție cu complexitatea multor uh, cazuri și în contradicție cu efectele bugetare asupra statelor uh, membre. Trebuie să fim atenți că, uneori, că deseori este vorba de state membre uh, de mici dimensiuni care nu au o capacitate administrativă imensă, și de acest lucru depinde calitatea uh, procedurii și acceptarea rezultatelor, de fapt. Sprijinim însă uh, recomandarea domnei Gresle leg- în legătură cu uh, procedeul de mediere de la uh, punctul 4. Acest uh, proces de mediere s-a dovedit a fi util. În 28% a cazurilor de mediere s-a ajuns la o, la o reducere a sumei de de corecție cu 10% și în 3,5% uh, Comisia a renunțat la corecțiile propuse în urma procesului de mediere. Analizăm așadar în acest moment cum ar putea fi folosit acest proces mai eficient și pentru acest lucru ar trebui să găsim termenul uh, cel mai potrivit în cadrul uh, procesului de conformitate acest proces este inițiat cândva mai, mai târziu, în cadrul procesului de conformitate, când pozițiile deja sunt consolidate. Dacă ar fi inițiat mai devreme, atunci poate ar funcționa mai bine. Dar tot analizăm acest lucru, după cum am spus. Apoi, a doua recomandare de la punctul 1 al documentului de lucru. Este vorba de legătura între suma corectorilor financiare și uh, um, suma uh, sumelor plătite în mod ilegal. După părerea mea, situația nu este atât de gravă cum este prezentată în raportul special al Curții de Conturi. În ceea ce privește subvențiile pe suprafețe, Comisia uh, în colaborare cu statele membre poate să-și dea seama care sunt sumele reale. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că statele au un sistem de identificare a parcelelor și am, am rezolvat astfel foarte multe erori. În plus, Comisia oferă statelor membre posibilitatea de a calcula exact cât de mare va fi această sumă de, care trebuie corectată. Autoritățile locale trebuie să uh, analizeze informațiile pe plan național. Dacă, sunt, uh, dacă datele sunt uh, confirmate, atunci Comisia va stabili uh, suma respectivă pe baza unor informații concrete și atunci putem să vedem exact, de exemplu, care va fi, care este situația cauzată de Um, nereguli administrative, de greșeli, de erori administrative. Și acum, în ceea ce privește recuperările, s-a spus că rata de recuperări uh, este de 1%, de 1%, cifra noastră ar fi de 1,5%, dar aș dori să atrag atenția că nu fiecare eroare um, administrativă poate fi egalizată cu nereguli agricole, deci vor, vom avea foarte multe erori care nu vor duce în mod uh, Uh, automat la recuperări, pentru că nu întotdeauna uh, agricultorii sunt uh, cei de vină. Și acum ajung să mă refer la un lucru amintit în documentul nostru cu doamna Gresle. Um, faptul că aceste corecturi fin- financiare sunt negociate cu statele membre. Ei bine, aceste corecturi nu pot fi negociate Um, poate acestea ar putea să fie într-adevăr orientate în legă- mai mult de, uh, să fie legate de rata de eroare. Acum aș dori să ajung la punctul 2 al recomandării. Se cere o mai mare transparență a informațiilor uh, financiare puse la dispoziție în cadrul procedurii de descărcare uh, bugetară. Aș dori să vă atrag atenția că lucrurile amintite la punctul 2 există deja. Acum, în ceea ce privește procedura de verificare și validare a contului din punct de vedere al uh, conformității, aș dori să vă atrag atenția asupra punctului 35, uh, unde se vede foarte clar ce decizii, la ce ani se referă. Deci sunt cifre care pot fi uh, consultate de toată lumea. Mai dificilă este Um, mai dificile al treilea punct, la treia liniu, liniuță, în ceea ce privește corecturile care acum sunt prelucrate. Am făcut deja informații globale, globale în acest, din acest punct de vedere. Declarația numărul 6 al de, raportului anual al Comisiei pentru anul 2010. Uh, dacă aceste cifre ar trebui să fie listate în funcție de sume și de state membre, acest lucru cred că nu este posibil. Și de ce? Să facem o corectură în, în, uh, în, într-un proces care se desfășoară este foarte greu și ar avea efecte negative asupra um, negocierilor cu statele membre, să fie făcute cunoscute acest, asemenea cifre um, publicului larg. Dacă am, fa- da, dacă am face, dacă am da informații legate de sumele minime sau maxime, um, nu ne dorim de fapt această abordare, nu dorim să avem negocierea sumei, ci să ne bazăm pe criterii obiective. Și până la urmă, procedura de validare din punct de vedere al conformității nu se bazează pe sume minime și maxime, ci se orientează Uh, pe o analiză a erorilor constatate. Și apoi cum putem să facem, să facem informații publice despre un proces care acum se desfășoară, dar despre care nu știm că trebuie făcut sau nu. Pe ce ar trebui să ne bazăm? Cred că am intrat în domeniul unor ipoteze nesigure și, după părerea mea, nu acest lucru ar trebui să se petreacă în cadrul unei politici uh, transparente. Și acum doresc să ajung la al treilea punct. După părerea noastră, este foarte dificil să uh, numim aici uh, recuperările necesare. Putem să dăm informații pentru, pro, pentru procedurile încheiate, este vorbește de o medie de 50% și această medie însă nu poate fi extrapolată pentru restul domeniului. Motivul este simplu, procesele analizate se bazează pe um, o analiză a riscului, deci partea neanalizată um, în partea neanalizată vom regăsi un risc mai redus. Câte corecturi nu mai pot fi făcute datorită acestei reguli referitoare la 24 de luni, nu putem ști. Acest lucru exclude uh, corecturi care sunt mai vechi de 24 de luni. asemenea cheltuieli nu mai pot fi uh, verificate pentru că nu au fost uh, prevăzute din punct de vedere legal. În uh, regulament se prevede foarte clar că asemenea cheltuieli nu mai pot fi analizate. Așadar, nu putem să facem niciun fel de informații în legătură de asemenea cheltuieli. Dacă am încercat acest lucru, ar fi un lucru foarte complicat pentru că ar trebui să apelăm la ipoteze foarte complicate pentru care ar trebui să avem la dispoziție mai multe resurse sau dacă am uh, apelat la resursele pe care le avem acum la dispoziție, ar trebui să renunțăm la alte activități. Însă doresc să o asigur pe doamna Gresle că uh, domeniile mai riscante sunt tratate cu mare atenție Uh, se efectuează auditul la fața locului uh, pentru a acoperi tocmai riscurile care pornesc din aceste domenii. Acum, la uh, punctul 3, aș dori să fac câteva remarce exemplare. Avem deja un sistem care face posibilă interpretarea unor informații de către statele membre și un sistem uh, specific a fost uh, creat pentru sistemul de plăți uh, unice din statele membre și examinăm posibilitatea creării unei platforme electronice pentru a avea loc un schimb de informații și de bune practici. Acum, în ceea ce privește examinarea agențiilor de certificare, se manifestă tocmai o asemenea procedură acum Apoi, îmbunătățirea declarațiilor de asigurare din partea uh, directorilor agențiilor de plată. Am abordat această problemă deja. Comisia cere într-o, într-o propunere pentru directivă orizontală reducerea controlelor la fața locului dacă există controle de, sistemă de control care funcționează foarte bine și dacă rat, uh, ratele de eroare nu depășesc un anumit prag. În acest moment discu- uh, lucrăm împreună cu agențiile de plăți pentru a vedea cum putem trece la faza operațională a unei asemenea sisteme. Avem foarte multe lucruri de făcut, însă acesta este obiectivul nostru, pentru că așa va fi foarte clar că până la urmă ce ne dorim uh, este să Uh, ne asigurăm că controlele sunt să fie cât mai eficiente și pentru acest lucru statele uh, membre care au o rată de eroare mai mică să se bucure de mai puține controle la fața uh, locului. Apoi, o analizarea uh, declarațiilor de asigurare a agențiilor de plăți poate fi găsită în raportul anual al direcției noastre generale în ceea ce privește uh, Uh, rata de eroare, vă atrag atenția asupra anexei 7 a acestui raport. Avem câteva uh, probleme legate de unele recomandări de la punctul 3 în ceea ce privește pregătirea funcționarilor uh, naționali, pre... desigur, pregătirea autorităților naționale nu nu reprezintă o competență a Comisiei. Încercăm totuși ca în cadrul contactelor pe care le avem, prin conferințele pe care le organizăm, să punem la uh, dispoziție informațiile necesare pentru ca lucrurile să se desfășoare cât mai bine. Și acum, în ceea ce privește uh, propunerea de a nu uh, sancționa funcționarii care descoperă anumite erori, există un spațiu de manevră aici și la final doresc să-i mulțumesc doamnei Gresle pentru raportul dumnei și doresc să mulțumesc curții de conturi pentru raportul special. Luăm foarte în serios aceste recomandări și dacă avem posibilitatea, um, suntem pregătiți să discutăm toate aceste recomandări și acolo unde există neînțelegeri putem să contribuim la clarificarea lor. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur Mulțumesc, domnule Möbler, pentru intervenția dumneavoastră. Între timp, președintele nostru a ajuns. Vă propun să terminăm această discuție și după aceea îi voi preda președinția. Cine dorește să intervină? A, ah, les parlementaires Deputații doresc să știe dacă Curtea de Conturi dorește să reacționeze la ceea ce a spus Comisia. Pentru a vorbi foarte simplu, este, acesta este un raport care ține de verificarea conturilor. Ceea ce spunem noi foarte clar este că în momentul acesta, în orice moment, Comisia în niciun moment Comisia nu spune că sumele agricole, cheltuielilor agricole consacrate în timpul exercițiului X, aceste de- decizii definitive prin care Comisia verifică conturile, spunând că în 20, 2007 am uh, cheltuit 58 de miliarde, această decizie nu a Uh, avut loc. Au existat o serie de decizii care au exclus cheltuieri nereglementare, însă, în final, nu cunoaștem suma totală a cheltuielilor recunoscute. Acest lucru ne confruntă cu o problemă asupra căreia a insistat raportorul, de raportoarea, că niciunde autoritatea uh, de descărcare, dumneavoastră și Consiliul, așadar, nu poate să se pronunțe asupra unei sume definitive. Uh, curții de conturi acest lucru îi se pare important, mai ales că este solicitat de către regulamentul financiar. Un al doilea comentariu. Domnul Mercle a insistat asupra faptului că corecțiile financiare trebuie să fie fixate în mod obiectiv. Suntem de acord cu acest lucru, însă constatăm de asemenea că astăzi această obiectivitate nu este asigurată. Este pentru că în momentul actual există vorba de o judecată a comisiei în legătură cu sistemul comisiei de control a statelor membre. Dacă considerăm că acest uh, sistemul de, sistem de control are slăbiciuni, se va impune o corecție forfetară și anume. Estimăm că numărul de erori posibile se ridică la 10%. Exagerez. Există motive reale pentru a alege o sumă, 10, 20 sau 5%. Însă este vorba de o uh, decizie care nu este fondată pe niciun criteriu obiectiv și de aceea aceste sume sunt deseori contestate de către statele membre și după cum am spus adineauri, în momentul actual există mai multe uh, procese pe rol la Curtea de Justiție Europeană prin care statele membre contest, contestează uh, sumele finale. Ce recomandă Curtea în acest caz este să Uh, trecem de la aceste estimări la ceva mai obiectiv și în acest sens trebuie să examinăm tranzacțiile uh, pentru a putea repera idei erorile reale care au avut loc în cadrul plăților sau în cadrul destinatarilor finali. Nu curtea trebuie să spună comisiei cum să lucreze, însă dacă uh, discut, dacă am discuta, aș avea o serie de sugestii. Voi face doar o sugestie aici. O posibilitate ar fi să se acorde organismelor naționale de certificare un rol mai uh, lărgit față de cel pe care îl au în momentul actual. Acest rol deja a fost extins în 2007, s-a extins rolul organismelor de certificare și se poate merge mai departe. Putem cere organismelor naționale de certificare să se pronunțe în legătură cu reg- caracterul reglementar și legal al cererilor de plată. Comisia ar avea un rol de supraveghere al bunei funcționări ale acestor lucrări depuse de către organismele de certificare, în special să se asigure că aceste lucrări se bazează pe eșantioane reprezentative ale operațiilor și care sunt, să fie înlocuite de controle la fața locului. Pe această bază uh, se poate determina că uh, controlele sunt solide nu eu va trebui să rescriu uh, regulamentul pentru politica comună după 2013. Las această muncă pe omerii comisiei. Mă mulțumesc să spun ceva concret, uh, că e, se pot face lucruri. Astfel am putea fixa mai obiectiv suma corecțiilor financiare. Și ultima idee pe care doresc să o abordez în acest uh, răspuns rapid. Ultimul, ultima idee este că începând cu momentul în care sumele sunt de hotărâte în mod obiectiv, procedura se va scurta pentru că se elimină faza de conciliere. Astăzi, faza de conciliere între statele membre și Comisia noi am numit-o o fază de negociere. Domnul Meble a protestat împotriva acestui cuvânt, negociere. Se poate protesta, însă, într-adevăr, este vorba de negocieri. Depinde ce sens dăm cuvântului conciliere. Între conciliere și negociere, poate că există uh, pasarele, se poate trece de un concept la altul. Aceste negocieri prelungesc procedura. Dacă am avea o bază obiectivă de fixare a acestor cheltuieli pentru a începe, am fixat niște baze și uh, am scurtat aceste termene care sunt extrem de lungi. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, mm, eurodeputații, dacă doresc să intervină, nu există observații. Eu aș avea o întrebare în legătură cu organismele de certificare. Împreună cu Inge am vizitat un asemenea organism în Franța. În raport se abordează chestiunile care țin de etică și de independență, nu doar tehnice avem garanții că aceste organisme sunt independente de administrațiile naționale și în lanțul de audit în ce moment putem în ce moment în acest lanț pot să intervină curțile de conturi naționale În primul rând, independența organelor de certificare este o cerință a regulamentului. Regulamentul spune că organismele de certificare trebuie să fie independente de agenții și de administrațiile care le controlează. Comisia este consultată deseori pe acest subiect, însă Comisia nu are un rol de decizie. Comisia nu poate să respingă un organism de certificare pe, pe motiv că îl găsește insuficient de independent. Însă Comisia examinează problema și dacă consideră că nu este suficient de independent, va face observații în acest sens. Însă Comisia nu are putere de decizie. Decizia aparține statelor membre. În anumite cazuri, se pot înregistra progrese prin uh, către independența uh, și de funcționare a organismelor de certificare. Rolul curților de conturi naționale. Este o problemă destul de complexă. După cum știți, Curtea de Conturi Europeană nu uh, este în favoarea unei asemenea idei. De ce? Pentru că sistemul organismelor de uh, certificare uh, raportează comisiei. Pentru noi, Curtea de Conturi Europeană, este vorba de un sistem de control intern al comisiei ori verificatorul extern al activității comisiei este Curtea de Conturi Europeană și nu Curțile de Conturi Naționale. Curțile de Conturi Naționale pot să participe la proces, dar pentru a participa ar fi nevoie de o serie de condiții, printre care cea ca curțile de conturi naționale să își deschidă dosarele pentru Curtea de Conturi Europeană ceea ce ar permite curții de conturi europene să revizuiască munca depusă, dacă activitatea este completă și corespunde normelor europene. Vedeți imediat genul de probleme diplomatice de care ne izbim. Pentru a vorbi doar de Curtea de Conturi pe care o cunosc cel mai bine, nu știu dacă curtea de inspectorii curții de conturi europene ar fi uh, primiți foarte bine dacă ar uh, descinde la Paris. Cred că s-ar confrunta cu o serie de dificultăți. Și mi se pare că aceste dificultăți ar apărea și în alte state, nu doar în statele cu care, pe care le cunosc cel mai bine. intervenția curților de conturi naționale ar pune o problemă majoră pentru că este vorba aproape de o ierarhie aici între Curtea de Conturi Europeană și Curțile de Conturi Naționale. Până acum nu am fost pentru o asemenea soluție. Domnul Ceațimarcachis. Desigur, și eu am dorit să-mi exprim opinia. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru atitudinea foarte deschisă. Am primit o declarație de presă a Comisiei care listează foarte precis um, care sunt uh, statele membre cu probleme, cât se uh, cere fiecărui stat membru în parte. Uh, Cred că acest lucru este foarte bine. Această politică de a da nume concrete și a spune unde sunt probleme este cea corectă. Eu am însă următoarea întrebare. În ce perioadă însă va fi cerut înapoi, vor fi cerute înapoi aceste sume? Spuneți că cereți înapoi 214 milioane de euro și aș dori să știu uh, Uh, cât credeți că va dura până când veți recupera aceste sume? Și cum, dacă puteți să ne explicați cum se va desfășura acest uh, proces? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Măglă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul este clar. Trei luni după hotărârea luată și ce se întâmplă este următorul lucru plățile lunare pentru statul respectiv sunt reduse și astfel este, core- este corectată suma respectivă. Este o reținere uh, contabilă legată de plățile lunare pe care le facem către statul respectiv. Oui, monsieur Domnul Chachimarkakis. Da, atunci pot să spun că este o stare ideală și dacă acest lucru s-ar întâmpla și în alte domenii, atunci ar fi foarte bine, de exemplu în uh, domeniul politicii de coeziune, însă această practică ar putea fi transferabilă și în alte domenii, nu? În domeniul agricol aveți abordări care par uh, logice și ne-am dorit ca și alte direcții generale să copieze această abordare. Tocmai acest lucru nu se întâmplă. Vă mulțumesc. o reacție, M. Tavern? Un răspuns, domnule Tavern? Este un subiect foarte delicat să compari uh, activități diferite în sectoare diferite care sunt bazate pe decizii diferite. Eu aș putea doar să spun că uh, în propunerile de reformă pentru 2013, Comisia s-a inspirat dintr-o serie de caracteristici ale reglementărilor agricole pentru a le aduce în, în interiorul uh, politicilor structurale. Comisia a propus ca în actul de bază orizontal care se aplică tuturor fondurilor structurale să se aduce o corecție netă atunci când o neregulă certificată că se poate aduce o corecție netă care scade cheltuielile de care depind, de, de care beneficiază un stat membru. Până acum s-a permis uh, înlocuirea acestor cheltuieli nereglementare cu altele. Această opțiune nu mai există în poziția Comisiei în propunerea comisiei. Este vorba de o propunere a comisiei și, bineînțeles, că va trebui să se decide dacă aceasta va fi transformată în text de lege sau nu. Nu discutăm însă aici despre uh, fondurile structurale. Este un subiect extrem de complex și îl cunoașteți foarte bine pentru că ați fost uh, raportor pe subiect anul trecut. Vă mulțumesc. O mică paranteză în legătură cu problema independenței. Organele de certificare sunt independente față de Comisia Europeană, însă vorbesc aici despre ierarhia de stat funcționarii autorităților de certificare erau uneori numiți de către o ierarhie și sunt sub influența unui ministru. Asta aș dori eu să știu. Și, de asemenea, în legătură cu remunerarea și durata nominalizării, pentru că este vorba de organe care certifică gestiunea comună. Așadar, trebuie ca organismele respective să fie independente. O secundă. Cu câteva cuvinte. Aveți dreptate. de, de exemplu, în Franța este vorba de funcționari din Ministerul de Agriculturii și din Ministerul Finanțelor. Este vorba de funcționari de rang înalt care dețin o anumită independență față de ministrul lor remunerarea lor nu este nu depinde de faptul dacă descoperă sau nu multe erori. Este vorba de aceeași remunerare pe care ar, remunerație pe care ar primi-o dacă și-ar face munca obișnuită. Deci au posibilitatea de a fi independenți. Însă aveți dreptate, este vorba de funcționari și în, în final depind de voința unui ministru. Aveți dreptate. Am găsit situații de acest gen în mai multe state membre. Până acum, din câte știu, Comisia nu a chestionat independența acestor organisme de certificare. Doamna Cresle, câteva cuvinte de încheiere. Acest aspect legat de independența uh, agențiilor de certificare este un aspect foarte important. Agențiile de, plă- de, de plăți se întâlnesc de mai multe ori în fiecare an. Uh, am, eu am participat la asemenea uh, întâlniri anuale și se spune foarte clar că um, există o presiune ierarhică când se stabilește un lucru, de exemplu. Și dacă se manifestă asemenea corecții forfetare pentru un stat membru, uh, Um, oamenii îmi spun că, uite, respectivul era activ uh, acolo, pe postul respectiv, dar acum nu mai este, a fost dat afară în uh, cadrul unor măsuri de restructurare. Deci, noi am înaintat așadar un uh, amendament în acest punct de vedere în care uh, cerem să știm ce modificări de personal se manifestă. Uh, să știm cine a fost dintr-o dată dat afară sau mutat pe un alt uh, post, pentru că dacă vedem că se manifestă o asemenea tendință, trebuie să facem ceva. Și mm, după părerea mea, am avea nevoie de funcționari europeni, pentru că doar așa am putea organiza lucrurile în modul cel mai eficient. În forma actuală, a lucrurilor, cred că nu vom ajunge la progrese foarte mari. Nu știu cum am putea să ne organizăm mai bine. Noi am încercat să nu facem foarte mari propuneri, dar dacă vedem cu ce uh, dificultăți ne uh, întâmpinăm să le punem în aplicare aceste propuneri, atunci aștept cu nerăbdare restul dezbaterii. Și apoi, în ceea ce privește analiza cu 100% ex ante, și m-ar impresiona declarațiile Comisiei dacă aș fi activ în acest domeniu doar de un an. Am văzut anexa 7. Dacă este să, să comparăm uh, rezultatele, rezultatele între cele două modalități, uh, analiză ex ante 100% și uh, metodă bazată pe risc, cred că nu puteți să fiți foarte mândru de uh, de modalitatea dumneavoastră. Poate ar trebui să renunțăm totuși la această abordare de examinări ex ante, deoarece uh, rezultatele nu sunt deloc bune. Și apoi, cât de mult se controlează la fața locului? Mă refer la controlele la fața locului, pentru că doar așa pot fi găsite erorile. Pentru că am văzut foarte clar că auditul uh, doar Uh, a unor documente duce da- la alte rezultate și poate ne puteți da uh, mai multe amănunte. Uh, v-ați referit la 50%, la faptul că se ajunge la un rezultat de 50%, dar oricum, cât de mult se uh, controlează, ce procent se controlează din punct de vedere al sumelor, al plăților făcute și al suprafe- suprafețelor. Și acum ne aflăm în situația în care uh, revizuim, creăm un nou regulament și avem tocmai această șansă să îmbunătățim lucrurile. În acest raport uh, se discută lucruri fundamentale și regret faptul că nu l-am avut la dispoziție uh, mai, mai devreme, însă acest lucru nu este un Uh, reproș adus curții de conturi. Acum, în ceea ce privește regulat de 24 de luni, de ce, s-a, de ce avem 24 de luni și nu 36 de luni? Cred că interesele financiare ar fi mult mai bine uh, reprezentate. Știu că Comisia pro, uh, propusese 36 de luni, Consiliul a hotărât până la urmă 24 de, de luni. Cred că ar fi în interesul Consiliului să avem, să fie o regulă a celor 36 de luni sau 48 de luni. Deci, nu sunt foarte sigură, domnule Măgele, dacă nu veți uh, ajunge nu veți ajunge nicăieri până la urmă. Cu toții ne dorim să îmbunătățim acest uh, sistem și anumite măsuri ar trebui luate, mai ales în ceea ce privește ratele de eroare și în ceea ce privește recuperarea uh, sumelor pe plan național. Sumele despre care discutăm pe plan național. Noi am avea, dacă am luat anumite măsuri, posibilități mai bune de a interveni. Raportul pe care îl discutăm este atât de interesant pentru că este un raport uh, fundamental. Problema este că nu mai, vom discuta probabil peste 5 sau 6 ani despre aceleași cifre și despre aceleași uh, probleme și vedem cât de puțin se, se modifică în contextul în care Curtea de Conturi exprimă critici atât de, de, de strictă. Oricum, situația este foarte complicată. Vă mulțumesc. Monsieur voulez intervenir? Euh? Mulțumesc. Inge? Cred că Comisia dorește să intervine din nou. Vă mulțumesc, doamna președinte. În legătură cu cele spuse de dumneavoastră, doamna Grăsle, la controlele ex ante, situația este uh, diferită. Controlele suprafeței, care uh, sunt foarte importante, pe baza cadastrului pozelor aeriene, cred că avem rezultate foarte bune exercităm presiuni foarte mari asupra statelor membre pentru că acestea să-și actualizeze aceste cadastre de imagini aeriene. Aici există o adevărată valoare adăugată. În alte domenii, situația este poate într-adevăr diferită. Regula referitoare la 24 de luni, aveți dreptate, noi propusesem 36 de luni, Consiliul a redus perioada la 24 de luni și în acest moment um, urmărim uh, situația și nu credem că avem, uh, situ- avem șanse de a reveni vreodată la uh, propunerea de a avea 36 de luni și considerăm că energia necesară pentru acest lucru am putea o folosi în alte domenii mai bine. În cadrul noului Uh, regulament propus, eu uh, sunt mai puțin pesimistă decât noastră, doamnă Gresler. La articolul 9 se regăsește tocmai ceea ce ați propus dumneavoastră, și anume ca pe viitor uh, autoritățile de certificare pot să se exprime în legătură cu legalitatea și regularitatea tranzacțiilor subiacente exercitate de agențiile de plăți. Obiectivul nostru este tocmai ce am spus, să ajungem într-o situație în care uh, Um, autoritățile de certificare verifică lucrurile făcute de agențiile de plăți și ne prezintă nouă rata de eroare pe care noi ne vom baza mai târziu corecțiile financiare. Acesta este obiectivul pe care ne-l dorim și ajungem apoi la situația în care Comisia va verifica în primul rând uh, autoritățile de certificare. Autoritățile de certificare uh, verifică agențiile de plăți și agențiile de plăți agricultorii. Și dacă îmi permiteți un minut să spun câteva lucruri în legătură cu remarcile domnului Cretan, care a spus că uh, corecțiile noastre financiare nu sunt obiective. Am putea discuta acest obiectiv și ce nu. După părerea noastră, acestea sunt obiective pentru că se bazează pe un document de lucru foarte detaliat în care se prezintă foarte clar ce cazuri, ce procent au fost întâlnite. Este un sistem pe care îl practicăm de mulți ani un sistem recunoscut de Curtea Europeană de Justiție în multe cazuri și, desigur, statele membre nu sunt de acord cu acest lucru pentru că pierd uh, bani și se adresează drept urmare Curții Europene de Justiție. Însă eu pot să vă spun pe baza um, experienței noastre că uh, sistemul de corecție și numărul de cazuri de la Curtea Europeană de Justiție nu era mai mic uh, înainte introducerea acestui sistem. Și apoi o ultimă remarcă. Uh, după cum am spus, la articolul 9, dacă se ajunge la uh, adoptarea propunerilor făcute la articolul 9, atunci perioada va fi redusă foarte mult. Acesta este obiectivul nostru, dar uh, Curtea de Conturi ne spune să controlăm mai mult uh, agențiile de certificare și apoi va fi un proces de uh, conciliere. Uh, Uh, după cum am spus, este o țintă în mișcare. De acest lucru ne ocupăm. Noi încercăm să facem tot ceea ce putem, însă drumul din fața noastră este foarte lung și noi uh, uh, contăm pe sprijinul Parlamentului. S-a făcut propunerea noastră care nu va fi discutată acum doar de către Consiliul, ci și Parlamentul are prerogativele sale. Uh, și uh, cred că astfel putem obliga mai mult statele membre. Mulțumesc. Vreau să spună ceva și raportorul nostru, nu? S-a exprimat deja. Închidem, deci, discuțiile pe marginea acestui punct. A fost un raport uh, discutat cu aprindere. Îi mulțumesc Parlamentului și puternicei comisii. Închid punctul 8 și uh, întrerup 30 de secunde pentru a lăsa pe domnul Mulder să preia președinția. I reopen the meeting and... Reiau ședința și îi mulțumesc domnului Odi pentru faptul că m-a înlocuit. A trebuit să intervin din cauza unei situații de urgență în nordul țărilor de jos. Trecem acum la punctul 9. Raportul special numărul 8 al Curții de Conturi Europene, auditul recuperărilor realizate în cadrul PAC Presupun că Ingeborg dorește să intervină. Nu, întâi curtea, vă rog. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Honorable members, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, voi prezenta raportul special al Curții privind recuperările realizate în cadrul politicii agricole comune. Sunt analizate trei chestiuni eh, esențiale în raport. În primul rând, cât de eficiente sunt sistemele pe care le au statele membre, sisteme de recuperare a datoriilor, cât de mult succes au statele membre în a recupera plățile plătite neregulamentar. Și în al treilea rând, cât de eficientă este Comisia în eforturile sale de supraveghere a recuperării. Ca introducere, aș vrea să vă spun că din 2004 încoace situația s-a îmbunătățit când a avut loc un audit asemănător. De atunci, informațiile au fost publicate și s-au și s că până atunci uh, bazele de date erau uh, incomplete. Noul cadru de reglementare, care e în vigoare din 2006, a introdus regula 50-50, 50-50. Asta înseamnă că după 4 ani de circunstanțe normale sau după 8 ani, când există un caz juridic nesoluționat, statul membru cere 50% din suma nerecuperată. Acest nou element oferă o protecție sporită interesului financiar comunitar, însă există și anumite riscuri inerente asupra cărora trebuie să ne aplecăm. În ceea ce este prima problemă. Recuperarea datoriilor din cauza erorilor. Statele membre acționează conform regulilor, însă regula este, regulile sunt interpretate diferit, mai ales atunci când o, o sumă este recunoscută ca datorie, ca datorie în uh, conturile creditorului. În ceea ce privește cea de-a doua problemă, gradul de succes a statelor membre în recuperarea plăților rata de recuperare legată de datoriile restante e destul de scăzută, de 10%. Însă, de la introducerea noului sistem în 2006, ratele de recuperare s-au îmbunătățit și acum sunt undeva peste 40%. În orice caz, așa cum arată raportorul în documentul de lucru, chiar cu noul sistem și cu o rată de recuperare mai bună, statele membre tot păstrează 50% din plățile nemeritate. În ceea ce vește procedura de recuperare, ce am mai descoperit? Și anume faptul că regulile nu erau suficient de explicite. În perioada 2006-2009, auditul a arătat că peste 120 de milioane de euro anulate anual. Erau sume ale contribuabililor. Aceste anulări erau neîntemeiate sau uh, ca urmare a neglijenței. Vreau să spun clar că noi nu vrem să intervenim în procedurile juridice legale naționale, însă în, caz, în, ca, în cazul în care se întâmplă așa ceva, procedurile ar trebui să fie mai armonizate. Curtea examinează responsabilitatea comisiei în ceea ce privește recuperarea sumelor. Ne-am dat seama că aproape 90% din sumele care în trecut au fost prezentate ca fiind sume uh, recuperate în conturile uh, actuale, deci multe dintre ele erau corecții financiare. Corecții pe care trebuie să le suporte contribuabilii și nu managerii care au făcut greșeli. Sistemul s-a îmbunătățit din 2009 încoace, însă nu e posibil să se determine suma exactă recuperată către serviciile financiare. Ce am mai descoperit? Cifrele prezentate de comisie în conturile anuale sunt mai scăzute decât cele înregistrate în statele membre la debitori. Și asta din mai multe motive. Iar reconcilierea dintre aceste două seturi de cifre e ceva foarte greu de obținut. Domnule președinte, Curtea face mai multe recomandări în raportul său pentru a îmbunătăți procedurile de recuperare. Recomandăm ca statelor membre să li se ceară să raporteze regulat în legătură cu sumele datorate. Comisia ar trebui să le, cearcă, să le ceară acest lucru. Curtea recomandă de asemenea să se introducă un termen limită pentru descoperirea sumelor potențial datorate și pentru înștiințările tuturor neregulilor. În propunerea sa pentru viitorul PAC, mă bucur să văd că cei de la Comisie au ținut cont de aceste recomandări. Acum, în ceea ce este noua legislație propusă de Comisie în urmă cu șase luni, Comisia ar dori să introducă un sistem prin care regula 50-50 ar deveni regula 100%. Deci, după 4 ani de circunstanțe normale sau după 8 ani cu un caz pe rol la Curtea Europeană de Justiție, statul membru ar trebui să plătească 100% din suma care trebuie recuperată. Pare o propunere va... în regulă, însă trebuie să fim atenți. Dacă statele membre scriu că între... știu că întreaga sarcina sumei nerecuperate va fi pe umerii lor, există riscul de a înregistra din ce în ce mai puțin aceste sume și în evaluarea de risc s-a confirmat acest pericol. Și în contextul regulii 50-50 vedem că există riscul ca statele membre să gestioneze procedura de raportare în avantajul lor. Domnule președinte, vă solicit atenția, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și doamnei raportor, doamnei Gresle, care în calitate de raportor a dat dovadă încă o dată de un mare nivel de angajament și de expertiză în interesul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi voi da cuvântul doamnei raportor. Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport foarte interesant și după cum am spus, rezultatul optim este obținut doar dacă citim aceste două rapoarte împreună, pentru că doar așa avem o privire de ansamblu asupra acestui capitol uh, și, lung și uh, trist. Trebuie să spun acest lucru. La punctul 1 se amintesc cifre mai bune. Este vorba, de fapt, de o discuție lungă între Comisie și mine despre această declarație a Curții de Conturi. Cât, câți bani rămân la beneficiari? Și eu m-am hotărât să prezint, să prezint ambele cifre. Comisia spune că doar 40% din uh, sume a fost recuper, că 40% din sume a fost recuperate, Curtea de Conturi spune că 10% și dacă este să ne uh, gândim că doar 40% sunt recuperate, totuși rămâne un procent de 60% care nu este recuperat. Deci, uh, suma, uh, procentul sume, uh, fondurilor nerecuperate se află undeva între 60 și 90%, 60 90%. Deci, uh, vestea bună este că dacă se fac plăți legale, acestea pot fi păstrate și apoi dacă există de fapt trei vești bune aici pentru cei care primesc plăți ilegal. Știu că dumneavoastră nu puteți să face nimic aici, însă, după părerea mea, este totuși de un capitol foarte interesant, un capitol foarte important. Discutăm de, de pe larg de mulți uh, ani despre aceste recuperări și am ajuns la rezultate diferite în Uh, zona nucleu în sectorul uh, agricol nu am putut uh, schimba foarte multe lucruri datorită situației specifice, dar recunoscând faptul că există acest sistem. În cadrul acestui sistem, totuși, Curtea de Conturi face propuneri pentru a avea mai multe informații în legătură cu uh, sumele plătite ilegal. Pe mine m-a uh, frustrat, uh, frustrat puțin uh, situația legată cu acest grup de muncă care a trebuit să recupereze sumele. Și această task force a avut un rol foarte important și ce vedem și dau dreptate aici curții de conturi este următorul lucru. Uh, um, situația juridică nu este interpretată peste tot la fel în Uniunea Europeană. S-au făcut, într-adevăr, progrese în ultimii ani și acest, uh, această problemă a recuperării um, de sume e, reprezintă o, o, o bază foarte bună pentru noi. Uh, Situația din Italia este reflectată la punctul 7 uh, și cei printre cei care profită de această regulă 50%, Italia se află uh, într-un pe, pe prim loc și aș dori să întreb Comisia ce planuri specifice are pentru Italia. Aș dori să vă recomand să citiți raportul Curții de Conturi, un raport foarte interesant. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum comisia va reacționa. Doamna Patricia Unio uh, reprezintă astăzi comisia. Aveți cuvântul. Merci beaucoup, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă raportor, doamnelor și domnilor deputați, cred că pot să fiu subcintă, deoarece rapoartele despre care discutăm sunt foarte grăitoare. Vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta pe marginea acestor probleme atât de importante pe lângă raportul special al curții. Așa cum a spus domnul Alavi Salan, raportul curții se centrează pe recuperările propriu-zise, pe sistemul de recuperare operat de statele membre, pe lângă beneficiarii finali 1, 2, modul în care Comisia și statele membre fac anumite aranjamente privind înregistrarea, recuperarea și anularea plăților nereglementate. Și în al doilea rând, al treilea rând, modul în care Comisia prezintă conturile anuale datele privind recuperări. Pe plan general, Curtea recunoaște că sistemele statelor membre pentru a recupera datoriile identificate, precum și supravegherea procesului de către comisie, s-au îmbogățit din 2006 încoace. Raportorul dumneavoastră recunoaște același lucru, de asemenea, și suntem, uh, avem motive de încurajare. Comisia a făcut foarte multe eforturi în această privință și e întotdeauna bine să vezi eforturile tale dau roade. Comisia împărtășește multe din constatările făcute aici în legătură cu faptul că situația nu este perfectă și că lucrurile ar putea sta mai bine. Comisia este hotărâtă să-și continue eforturile pentru a îmbunătăți și mai mult sistemul În ceea ce privește protecția interesului financiar al Uniunii, acesta este primordial, însă în ceea ce privește recuperarea de la beneficiari, și aici trebuie făcut eforturi. Luăm act de recomandările făcute de Curtea Europeană de Conturi și de către doamna Gresle. În esențial, în principal, Comisia este gata să a curs, așa cum a făcut-o deja și așa cum a spus și domnul uh, Alami deci este gata să dea curs majorității recomandărilor exprimate în aceste rapoarte. Asta, bineînțeles, în limita competențelor pe care le are Comisia și în limita economiei generale a sistemului de gestiune comună uh, și de verificare și validare la cheltuielile agricole ce putem face, ce suntem gata să facem, însă în ce cadru care ne este impus. Un prim element fundamental. Suntem conștienți și acceptăm faptul că trebuie să se facă diferența, asta o știu cu toți, însă trebuie reamintit, între, pe de o parte, protecția intereselor financiare ale Uniunii, aici Comisia este de plin responsabilă și are o mare de manevră suficient de extinsă, Asta pe de-o parte și pe de altă parte recuperarea efectivă de la beneficiarii uh, finale a plăților uh, nedatorate. Aici, legislația națională și sistemele judiciare naționale sunt responsabile. Deci, la nivel european, Comisia nu este competentă, nu are posibilitatea de a interveni în dreptul național și nici nu dorește așa ceva de exemplu, nu avem competență pentru a ne implica în dispozițiile naționale privind falimentul. Deci, în limitele acestui cadru juridic, suntem, bineînțeles, gata să îmbunătățim încadrarea pe care o putem oferi asupra modului în care statele membre acționează și pentru a încuraja statele membre să meargă în direcția cea bună. Acum limitările juridice și nuanțele de interpretare. După cum spuneam, deși sistemul nu este perfect și poate fi îmbunătățit, ceea ce e și de dorit de altfel, Comisia are o perspectivă mai nuanțată decât curtea ceea ce prește riscurile și modul în care sunt identificate riscurile sunt acoperite riscurile identificate de curte. Acestea sunt acoperite așa cum trebuie, fie prin auditul efectuat de organele de certificare, chiar dacă, așa cum se spunea mai înainte, există semne de întrebare și, și aici putem îmbunătăți lucrurile. Deci, organele de certificare în cadrul procesului de verificare și validare intervin fie se face un audit de către, audit de către comisia, de către comisia însă și în cazul, în cadrul verificării și uh, verificării din perspectiva conformității. Deci riscurile asupra fondurilor comunitare sunt acoperite de corecțiile financiare și bineînțeles aici apare problema recuperării direct de la beneficiari, însă pentru a garanta interesul financiar al Uniunii Europene. După cum spuneam, vrem să îmbunătățim sistemul și, așa cum spune și domnul Alanis Alana, principala recomandare emisă de curte reluată și în raportul doamnei Gresle. Deci principalele recomandări au fost luate în cont în propunerea de regulament orizontal pe care am prezentat-o pentru perioada de reformare a politicii agricole comune după 2013. S-a dat un exemplu, să pot să dau și altele. De pildă, momentul în care datoriile trebuie înregistrate, înștiințate beneficiarului și raportate comisiei. Asta declanșează procedura de recuperare – și de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Deci, într-un nou articol 56 din regulamentul orizontal, propunem niște prevederi mult mai clare și precise care ar permite declanșarea acestei obligații la un an de zile, deci după un an, pentru a pune capăt ambiguității care există în momentul de față. Domnul Alanis Anana a semnalat de asemenea faptul că vrem să înlocuim regula de rambursare 50-50 după 4 ani sau 8 ani în caz de procedură în justiție, deci prin regula de recuperare 100%. Astfel vă putea determina statele membre să accelereze procedura de recuperare a sumelor de la beneficiar, deoarece statele știu că dacă după patru ani nu au recuperat sumele, din oficiu vor trebui să plătească 100% din datoria respectivă. E un stimulant destul de puternic, după părerea mea. Nu trecem, bineînțeles, cu vederea faptul că ar putea fi și un stimulent pentru ca anumite state membre să încerce să ascundă situația sau să nu înregistreze anumite datorii. Însă vom adapta analiza de risc și vom avea un audit mai țintit în funcție de riscurile potențiale. Dacă e să cumpărim riscurile și avantajele, vedem că avantajele sunt uh, sunt mai numeroase. Da, trebuie să vom ține cont de recomandările curții. Sunt însă și alte recomandări Detaliile vor fi precizate pentru aceste modificări, inclusiv în ceea ce privește calculul dobânzii în cadrul modalităților de aplicare. Vom veni de asemenea cu niște linii directoare care ne vor permite să șlefuim mai mult textul. Deci înainte de a încheia, pot să spun că suntem gata să preluăm majoritatea observațiilor făcute. Referitor la Italia, doamna Cresle a vorbit despre acest caz. Continuăm să analizăm dosarele, să urmărim dosarele. Cazurile restante sunt uh, niște cazuri pe care le cunoașteți și dumneavoastră, însă uh, care arată limitele semnalate la începutul intervenției mele. Sunt niște dosare în, pe rol, în justiție, cu ritmul lor propriu, cam uh, încet, e drept, însă noi urmărim aceste cazuri și ne asigurăm uh, ca operațiunile să fie făcute la timp. avem aceeași, același obiectiv de a progresa în ceea ce privește procedura de recuperare. E drept că aceste plăți trebuie recuperate atunci când au fost percepute pe nedrept. Am uh, prezentat deja în uh, propunerea de regulament orizontal o serie de elemente și cu siguranță vom mai avea ocazia de a avea astfel de schimburi constructive și pe viitor. Trebuie să știți că în paralel, așa cum spunea doamna Grescă, va fi nevoie de ceva timp pentru ca aceste modificări majore să intre în vigoare, deoarece depindem aici de o schimbare juridică. Însă, între timp, noi continuăm să încercăm să seșfuim cadrul juridic existent, să șlefuim propriile noastre linii directoare pentru a putea progresa în limitele de posibilului. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, doamnă Gresle. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Acum pot interveni membrii comisiei noastre care pot adresa întrebări. Domnul Gebrandi este primul care vrea să intervină. Mulțumesc. Îi mulțumesc Curții Europene de Conturi și îi mulțumesc și Comisiei pentru raport și pentru comentariile făcute, observațiile făcute. Bineînțeles că aduc mulțumiri și doamne Gresle pentru proiectul dumnei de raport. Sprijin cu tărie recomandările făcute de curte și de către doamna Gresle. Îmi pun însă o singură problemă de natură politică. Rapoartele de felul acesta se tot acumulează. Și de fiecare dată ne lovim de aceeași problemă și anume că statele membre nu par să fie interesate de aceleași lucruri care ne preocupă și pe noi, și anume utilizarea banilor europeni în mod responsabil pentru a încerca să atingem niște obiective stabilite la nivel european. Se pare că pe statele membre nu le interesează decât un lucru, să obțină câte, cât mai multe fonduri europene în cadrul granițelor proprii și să nu le intereseze ce se întâmplă în rest. Întrebarea mea pentru curte și comisie e următoarea. Putem încerca să îmbunătățim sistemul. Putem sprijini recomandările făcute, putem uh, consolida rolul comisiei. Însă, nu aveți impresia că atâta timp când nu discutăm despre problemele structurale și anume atitudinea statelor membre, nu prea are rost să ameliorăm sistemul actual. Și în al doilea rând, ați primit vreo reacție din partea statelor membre în legătură cu rolul lor în acest domeniu? O întrebare adresată atât curții cât și comisiei. Și domnule președinte, dacă și aici avem un răspuns nemulțumitor, propun ca noi, Comisia de Control Bugetar, să reluăm din nou această problemă. Mulțumesc. Nu văd niciun alt membru, am și o întrebare. O problemă cu care ne tot confruntăm de-a lungul anilor. Întreb curtea dacă e vreun stat care să aibă un sistem uh, juridic uh, recomandabil tuturor celor alte, alte țări. Mă gândesc aici la o revizuire între omologi. Ce anume ar fi mai bun? De asemenea, curtea redactează un raport pe care discutăm aici în fiecare an la Parlament. Însă aș vrea să știu dacă a reacționat oficial și Consiliul. Avem un raport emis de Curtea Europeană de Conturi. Ar fi interesant de știut care este atitudinea Consiliului și mă închipui că și acolo există un comitet special care poate emite un aviz pe marginea concluziilor Curții Europene de Conturi. Se întâmplă ceva acolo? Primiți vreo reacție din partea statelor membre? Curtea. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu comentariile constructive. Și, în general, sunt de acord cu esența raportului doamnei Gresle. Lucrurile s-au îmbunătățit, dar nu suntem pe deplin mulțumiți, așa e. Modificările propuse de comisie, modificarea termenului limită între descoperirea datoriei și înștiințare, de exemplu, asta ar putea soluționa o parte din probleme. Însă ar trebui să ne asigurăm că nu vom ajunge într-o situație în care un nivel foarte scăzut de datorii este înregistrat în statele membre. Ce s-ar putea întâmpla pe viitor? Să se registreze datoriile cât mai târziu cu putință și să fie anulate cât mai repede cu putință. Alte comentarii privind de recuperare. Vorbeam că e de doar, era de doar 10% la moment. Astea sunt datorii restante, datorii foarte vechi, de dinainte de 2006. Deci aici ce este luat în calcul? Doar datoria mai veche sau doar cea de după 2006? Deci care e procentul? 60%? ce s-a întâmplat? Au crescut datorii din 2006 încoace. Ultimele cifre din 2010 din raportul anual de activitate al Comisiei spune că, suma, că rata de recuperare între 2007 și 2010 era de 40%. E clar că putem îmbunătăți lucrurile. O rată de recuperare de 42% nu e satisfăcătoare. de-aia și problema științărilor. Pentru că debitorii nu sunt doar agricultori, sunt trader, sunt companii, sunt entități care încearcă să evite cât mai mult recuperarea datoriilor. Mai sunt și cazuri de faliment, ceea ce vrește întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, și întrebarea domnului Ghebrandi. Au existat anumite întârzieri Însă reacția a fost destul de bună. Țările membre au recunoscut că există probleme și că trebuie făcute reforme. Și mă gândesc că putem învăța și din practicile bune. Așa cum se spune în raportul anual al Comisiei, unele state membre reușesc să recupereze aproape 100% din datorii, în timp ce altele recuperează doar 20%. Deci putem învăța unii de la ceilalți, asta e clar. The Commission, would you like to add something? Comisia dorește să adauge ceva? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește situația în variabilă, în funcție de statele membre, situația variabilă, mă scuze, Poate că în state membre, nu știu, par chiar uh, să suferă de schizofrenie, de par să nu fie deloc interesate de problemă. O explicație posibilă, indiferent de interese, uh, ar veni și din faptul că regulile sunt foarte complexe, sistemele drept sunt diferite, procedurile privind recunoașterea datoriilor și recuperarea acestora deci aceste proceduri sunt supuse unor uh, reguli de drept comun în toate statele membre și de aceea procedurile sunt atât de complexe. Bineînțeles că poate că lipsesc și eforturile lipsește poate și strădania statelor membre, însă aici noi încercăm să intervenim. Regulile sunt complexe, e drept și asta poate explica parțial anumite carențe. În noua noastră propunere venim cu propuneri pentru a simplifica cât mai mult regulile aplicabile în, ceea ce privește recunoașterea datoriei ca atare. Ce spuneam? Avem un sistem de drept cu proceduri uh, contradictorii, îndelungate și nu știu care sunt limitele. În ultimul rând și mai în general, există o abordare de simplificare în amonte. Cu cât sistemul de plăți și de sprijin existente sunt simple, încadrate în niște reguli de control eficiente, deci cu atât riscurile de nereguli la celălalt capăt al lanțului sunt cele limitate. E o abordare cu fațete multiple care ține cont de un ansamblu de elemente și nu doar de bunăvoința statelor mele. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Ingeborg, nu știu dacă dorești să faci comentarii, nu? Atunci eu le mulțumesc reprezentanților curți, mai ales domnului Alan Asfalina. Le mulțumesc și tuturor celorlalți care au intervenit. Da, vom încerca să vedem cum putem îmbunătăți situația. Ok, okay, ședința și rog pe coordonator să rămână aici, la ședința coordonatorilor. Ceilalți pot să plece.